What's the time? No, five past six. Good morning, dear colleagues. Dragi colegi, bună ziua! Doamnelor și domnilor, este 9 și 5 minute, așa că putem începe ședința noastră. Trecem acum la punctele 8, 9, 10, 11 și 12 Dragi colegi, ați avut destul timp să vorbiți, acum trebuie să trecem la lucru. Deci spuneam că vom uh, aborda punctele 8, 9, 10, 11 și 12. Avem mai multe voturi pe care trebuie să le facem într-o oră. Deci începem cu punctul 8. E vorba de stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională într-un din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. Și înainte de a trece la vot, dau cuvântul raportorului, doamna Mănescu, vă rog. Thank you, Chair. Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor de la celelalte grupuri pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o la acest aviz. Raportul uh, era principal de competența LIBE. Am avut și multe amendamente, multe țineau practic de mandatul de la LIBE, deci veți vedea uh, o indicație negativă din partea raportorului pentru multe din aceste amendamente, pentru că multe practic țineau de LIBE și din dezbaterea pe care am avut-o cu raportorul de la Libe, dânsa ne-a cerut să ne ocupăm doar de partea care ține de AFET, ceea ce am încercat să fac la lista de vot prin indicațiile de vot. Deci nu e vorba că n-ar fi bune aceste amendamente, dar pentru că țin practic de competența Libe, noi nu ne putem pronunța. Unii dintre colegi au prezentat deja aceste amendamente la LIBE, deci practic suntem acoperiți. Avem și două amendamente orale care țin iarăși de competența LIBE, deci uh, aș prefera să avem un vot negativ la acestea. Mulțumesc. Doamna Jimenez Barbat din partea ALDE ar vrea să spună ceva. Da, vreau să spun, domnule președinte, că nu am cardul de vot la mine. Da, cred că e la Strasburg. Foarte bine, dacă nimeni nu dorește să mai intervină, atunci putem trece la vot. Începem cu amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că ar trebui să vorbim și la biroul extins despre asta. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61-62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, vreți o verificare la 63, foarte bine, S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Uh, se respinge. Șaizeci patru pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 până la 68 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare. S-a închis votul și se adoptă. 69 pentru... Nu, acesta este caduc. Trecem acum la 74-75 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, nu, acesta este retras. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83-84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 și amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 86 este retras, 87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 91-92 pentru, împotriva, abțineri. Vom face o verificare. La 91-92 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate largă.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 100 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Doriți o verificare? Nu. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 102-103 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 109 pentru,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 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. douăzeci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, E același vot, practic. 135 pentru, împotriva abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138-39 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 până la 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162-63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165-66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pe, acesta este retras. Trecem la 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10-11 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 10-11. S-a deschis votul. Doi colegi care nu s-au trezit de-a binelea. Foarte bine, s-a închis votul și se adoptă. Doisprezece pentru... Nu, îmi pare rău. Acesta a fost adoptat deja și nu ca pe lista mea de vot. Ce s-a întâmplat? 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18, 19 și amendament oral 2, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificare la a doua parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, se respinge. Treia parte pentru împotriva abțineri se respinge. 20 pentru împotriva abțineri se respinge. 21 pentru împotriva abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, înainte, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la următorul, 38. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a închis votul, se respinge. A doua parte este caducă. Trecem la 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 până la 45. 44 a fost retras. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum trecem la votul final asupra avizului modificat. S-a deschis votul. Un coleg nu a votat, acum gata. Toată lumea a votat. Se adoptă cu 47 de voturi la 9. Felicitări! Domnul Panzeri. Adesso che abbiamo votato. Mulțumesc. Acum am votat deja. Aș vrea să rog președintele să verifice ceva, pentru că nu există reguli în ceea ce privește legătura între AFET și LIBE și mi se pare că s-a folosit un criteriu arbitrar în uh, definirea dacă se putea sau nu una, vota un amendament și dacă era de competența LIBE sau competența AFET. E vorba câteodată de anumite amendamente care erau de bun simț și pe care le accepta și raportoarea. Și eu cred că am spus nu, practic, la foarte multe amendamente foarte importante care, dacă ar fi fost votate, ar fi îmbunătățit acest raport din partea Comisiei Libe. Deci eu zic că ar fi fost bine să verificăm din punct de vedere al regulamentului cum stă treaba cu competențele și repartizarea lor, pentru că altfel s-ar putea să facem un mozaic politic. Thank you, Mr. Panzeri. Would somebody else like to say Mulțumesc, domnule Panzeri. Dacă dorește cineva să mai spună ceva. După cum am sugerat, pe baza acestui caz, am spus că trebuie să vedem cum vom proceda pe viitor cu rapoartele în care o comisie trebuie să-și dea avizul, dar uh, în care există altă comisie competentă de fond. Eu nu sunt foarte mulțumit de această procedură, dar n-am avut alte soluție momentan. Am înțeles ceea ce ne-ați spus, domnule Panțeri, și o să discutăm la biroul extins, dacă sunteți de acord. Foarte bine, mulțumesc. Come to... Trecem acum la următorul punct și anume punctul numărul 9, condiția de apatrid în Asia de Sud și Sud-Est. Raportor este domnul Bashir. Vreau să-l întreb dacă dorește să spună ceva. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor pentru cum am colaborat. Vă mulțumesc tuturor! Foarte bine. Atunci haideți să începem să votăm. Amendamentul 74. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 66, domnul Preda. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Văd că se adoptă. Deci 78 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 Votăm cu amendamentul 1 oral din partea raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81. Votăm cu amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 86 pentru, împotriva, 88 a, a sărit, 88 pentru, împotriva, abțineri se, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 89, ca să trezim pe toată lumea. Three, two, two colleagues still sleeping. Doi colegi mai dorm. Și închidem votul. A, ah, eu, eu dorm. Vote. Oh dear. Oh, okay. But it's been carried with 30... Of, doamne, da. Oricum, se adoptă cu 36 la 21. 90. Foarte bună asta. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 102-103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă. Haideți, vă rog să ridicați mâna. O 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110, 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118-119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm? Haideți să verificăm. 125. S-a închis votul. 21 la 36 se respinge foarte clar. Și acum trecem la 126. cine pentru? Împotriva abțineri. Foarte bun acest vot. 127, 128 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la DV3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. de ve 5 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm de ve 5 S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136-137 Schaffhauser Preda. Amendamente identice. Fantastic. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă, deci trecem la DV8 pentru, împotrivă, abțineri, a ridicat cineva mâna? Haideți încă o dată. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Îl verificăm pe 47, vă rog. Zambatski. S-a deschis votul la el și s-a închis și s-a respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru împotrivă abțineri verificăm. Se verifică 58. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 acum, pentru, împotrivă, abține. Verificăm 68, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 69, nu, 69 e caduc, 71 pentru,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 și se adoptă cu 40 și cu 30 la 28. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri verificăm din nou 10. S-a deschis votul la 10. Și s-a închis 30 la 29 și ce face colegul de la Liberal care n-avea, doamna Jimenez, colega care n-avea cartela de vot. A, aveți cartela. Am înțeles. Bine. 30 la 29, dar se adoptă. Așa că trecem acum la amendamentul 11 și ultimul pentru împotrivă abțineri și verificăm din nou și 11. Vote is closed. S-a închis votul. 36 la 22 și se adoptă vota electronic pe proiectul de rezoluție astfel amendat și s-a deschis votul. S-a închis votul și 54 la 2 și felicitări raportorului. Așa că trecem acum la punctul 10, la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și raportor este domnul Cristea. Vreau să știu dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, vreau doar să mulțumesc colegilor raportori și secretariatului pentru cât de mult m-au ajutat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Atunci putem să începem să votăm. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 cu amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul 39 acum, pentru, împotriva abțineri. Haideți să-l verificăm pe 39, vă rog. Se adoptă. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, se respinge. 4, numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, verificăm 50, bine. Verificăm 50, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Unde am rămas? 51. Pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. Este ușor confuz în clipa de față. Se adoptă. Numărul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 28 pentru 26 împotrivă se adoptă. 16 pentru împotrivă abțineri. Verificăm din nou. 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a defectat oare vreo consolă? Pentru că mai mult de două persoane au indicat greșit. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abțineri, felicitări. Trecem acum la punctul 11. Acordul de stabilizare și asociere între Comunitatea Europeană și statele membre pe de o parte și Bosnia-Herzegovina pe de altă parte, cu ocazia aderării Republicii Croația la, Croația la Uniunea Europeană. Avem un singur vot, s-a deschis votul. Se pare că un coleg încă nu a votat. 57 de voturi pentru, un vot împotrivă, felicitări. Iar acum, în ce privește Moldova, punctul 12, asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, Dorește raportorul să spună ceva? Se pare că nu este prezent în sală. Altcineva care dorește să intervină? Nu e cazul. Atunci începem cu voturile. 33 pentru. Eu... Abstention. Împotrivă abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vote is has been... S-a închis votul și se adoptă. Numărul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru 17 împotrivă, 54 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 55 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 56 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm. Bine, 56. Verificăm. S-a deschis votul. Suntem la 56, domnule Scholz. S-a închis votul. 30 pentru, 27 împotrivă se adoptă. Iar acum 57 până la 60. Schaffhausen, votăm în bloc? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Toate patru au fost respinse. Numărul loc pentru, împotrivă, ab abțineri, se adoptă. 61 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum 63 și 64, nu, 63 pentru, împotrivă abține, se respinge 64 pentru, împotrivă abține, se respinge 65 pentru, împotrivă abțineri, se respinge 66 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Iar acum considerentele 9 pentru împotrivă abțineri se respinge, 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul oral 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi ce scuze? Care? 12 15. Bine, 15. Există o solicitare de verificare, facem acest lucru. S-a deschis votul pe marginea punctului 15. S-a închis votul și se respinge. 3. Trecem acum la 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 16. Amendament Mănescu s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Castaldo. S-a închis votul și se respinge. 31. Domnul Scholz, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Amendament oral 2. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea, 59 de persoane au votat, 55 de voturi pentru, 4 împotrivă. Felicitări raportorului. So, okay, we'll continue our... Vom continua reuniunea noastră peste două minute. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like to continue our meeting. Doamnelor și domnilor, este ora 10. Vă propun să continuăm întâlnirea noastră. Îi rog pe toți colegii să ia loc. Right, could everyone now be seated? Dacă toată lumea și-a ocupat locul în sală, e bine. Trecem la punctul 13. O dezbatere referitoare la Bosnia și Herzegovina și este o mare plăcere pentru mine să-l salut pe ministrul afacerilor externe al acestei țări, domnul Igor Țănădac, în mijlocul nostru este însoțit de ambasadorul Bosniei-Herzegovina la Uniunea Europeană, domnul Todiș, pe care îl cunoaștem uh, pentru că am avut repetate întâlniri. Bosnia-Herzegovina are 25 de ani uh, și există deja 2 ani de când uh, acordul de stabilizare și asociere a intrat în vigoare. Domnule ministru, înainte de a ne referi la perspectiva istorică, vreau să vă spun că țara dumneavoastră joacă un rol important în uh, Balcanii Occidentali. Dacă dumneavoastră ați reușit să consolidați democrația și pacea, poate să fie un model pentru Balcanii Occidentali în totalitate. Pentru că Balcanii Occidentali în mod uh, general și Bosnia-Herzegovina uh, au Uh, fost asociați. Noi anul acesta am sărbătorit 60 de ani de la tratatul de la Roma, care a asigurat un climat de pace uh, acestui continent, dar uh, trebuie să ne amintim că această perioadă a fost marcată și de evenimente teribile, uh, pentru că um, există în curând, uh, se împlinesc 20 de ani de la evenimentele din Srebrenica. Deci, uh, Balcanii Occidentale trebuie să devină și ei un garant pentru democrație și pace. Spunând aceste lucruri, sunt încă multe de făcute. Această țară trebuie să-și consolideze instituțiile, să reducă polarizarea politică, trebuie să um, răspundă um, solicitărilor din partea Uniunii Europene și să contracareze crima organizată. Domnule ministru, uh, vă uh, rog să vă referiți la progresele pe care țara dumneavoastră le-a făcut și să vă referiți la elementele care încă sunt uh, critice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule McAllister, mulțumesc și colegilor dumneavoastră de aici. Este o adevărată onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinii în legătură cu Bosnia-Herzegovina și procesul prin care trecem. Aș începe cu câteva comentarii preliminare și după aceea vom trece la partea cea mai interesantă și anume la dezbaterea propriu-zisă. În primul rând, Bosnia-Herzegovina și-a luat un angajament clar pentru a se alătura UE. În Bosnia-Herzegovina nu avem uh, prea multe teme uh, asupra cărora să cădem cu toții de acord. Sârbii, croații, federațiile și Republica Sârska, care sunt cele două entități practic politice, toată lumea este de acord pe această temă. Cu toții dorim ca procesul de integrare europeană să continue într-un ritm alert și în același timp cu mare eficiență. Ultimele studii arată că în jur de 80% din uh, populația noastră susține acest proces de integrare europeană și dorește ca Bosnia-Herzegovina să devină cu adevărat membru al UE. În ceea ce privește politica externă a Bosniei-Herzegovina, aceasta are două teme prioritare. În primul rând, integrarea europeană și, în al doilea rând, cooperarea regională. Bineînțeles că ambele sunt uh, cele care ne mențin, practic, pe acest drum al integrării europene. Și aș vrea să fac câteva comentarii pe marginea lor. În primul rând, în anul 2016, uh, anul care tocmai s-a terminat, a fost uh, anul celor mai mari progrese și reușite pentru Bosnia-Herzegovina în acest proces de integrare europeană. Nu am reușit să facem astfel de progrese în niciun an anterior anului 2016 și aceasta s-a făcut practic într-un an de alegeri în Bosnia-Herzegovina, ceea ce face ca realizările noastre să fie și mai importante. Și acum trebuie să nu blocăm acest proces, să nu facem o pauză, ci să avem încă un an de reușite în 2017. După cum știți, chestionarul care a venit de la uh, Comisia Europeană a venit la noi în decembrie și este chestiunea europeană pe care ne centrăm cel mai mult la ora actuală. Noi ne dorim din toate puterile să ajungem uh, stat uh, candidat cât mai repede cu putință, dacă se poate chiar până la sfârșitul anului. Și, bineînțeles, vom face tot ce va fi nevoie pentru a atinge acest obiectiv. Procesul de integrare în Uniunea Europeană și sper ca colegii din Balcanii Occidentali și celelalte țări uh, candidat să nu se supere că spun acest lucru cu toată sinceritatea, însă noi considerăm că procesul de integrare al țării noastre în Uniunea Europeană este de cea mai mare importanță, poate chiar mai important decât pentru alte state. Pentru că o pace durabilă și un angajament clar pe termen lung între noi în Bosnia-Herzegovina este posibil doar dacă menținem această perspectivă europeană, această viziune foarte clară a Bosniei-Herzegovina ca țară europeană și aceasta să fie o posibilitate uh, vizibilă în același timp. Dacă vorbiți cu oamenii noștri, indiferent unde, uh, Sarajevo, Mostar, Banja Luka și așa mai departe, Toată lumea își dorește acest lucru. Oamenii consideră că există trei elemente importante în acest proces de integrare. În primul rând, acest proces ne va aduce creștere economică, progrese economice, ceea ce înseamnă să uh, lăsăm în spate acele date pe care le avem acum. 60% rata șomajului, de exemplu, în rândul tinerilor pentru a da doar un exemplu. E clar, deci, de ce tinerii noștri doresc să părăsească țara. Deci, iată, există motive de natură economică, însă, pe de altă parte, oamenii își dau seama că acest proces este o modalitate sigură de a instaura statul de drept pentru că, bineînțeles, că oamenii își doresc uh, salarii, pensii mai bune, o perspectivă economică mai bună, un stat de drept, uh, perspective pentru copiii lor, însă în același timp își doresc la fel de mult să aibă dreptate, justiție și statul de drept uh, care este la fel de important ca și chestiunile economice. În al treilea rând, pentru oameni aceasta este o temă de securitate, în primul rând în Bosnia-Herzegovina și vorbesc despre această temă foarte importantă pentru noi de multe ori, în Bosnia-Herzegovina, majoritatea cetățenilor de acolo au trecut uh, cel puțin printr-un război, dacă nu două sau chiar trei. Și acest proces de integrare al Bosniei-Herzegovina și procesul de integrare regională va însemna să nu mai avem războaie în următorii 100 de ani cel puțin atâta dacă nu vor exista și alte beneficii, măcar atâta și este suficient. Iată de ce vreau să vă arăt uh, cât de important este acest proces pentru cetățenii noștri, indiferent unde se află ei în Bosnia-Herzegovina și de ce ne dorim atât de mult. Dorința noastră este să cooperăm îndeaproape și cu prietenii noștri la nivel regional. Avem un angajament clar în această privință și credem că există o adevărată oportunitate pentru a coopera cu prietenii noștri din Serbia, din Muntenegru uh, și din toate țările din regiune. Bineînțeles că avem așteptări foarte clare și considerăm că este un adevărat avantaj pentru noi faptul că avem o frontieră, uh, frontiera cea mai extinsă cu Uniunea Europeană, respectiv cu Croația, peste 1000 de kilometri și aceasta considerăm că este o adevărată șansă pentru a grăbi acest proces de integrare. Care sunt însă obstacolele cu care ne confruntăm? Cred că e bine să spunem că obstacolele cele mai periculoase sunt cele care au de-a face cu Uh, situația de stabilitate politică în țară. După cum știți, avem acordurile de la Dayton, care reprezintă elementul fundamental pentru ce se întâmplă în Bosnia-Herzegovina în ziua de astăzi. Și singurul fel în care putem merge mai departe este să cooperăm împreună, să ne înțelegem mai bine între noi, să existe un adevărat dialog reciproc înăuntru, între noi și doar în felul acesta putem reuși. Pentru că, bineînțeles, cu toții avem uh, punctele noastre de vedere. Dacă vorbești cu oamenii din diverse regiuni ale țării, cu reprezentanții ai uh, uh, diverselor categorii sociale sau constituționale, puteți vedea că trecutul se interpretează în mod diferit. De aceea trebuie să ne centrăm pe viitor, să vorbim între noi și să găsim un punct de plecare bun împreună pentru viitor. Iată de ce ne gândim cu toții la următorii pași în procesul de integrare europeană și de aceea este important ca reformele să meargă mai departe. Am avut deja o agendă uh, a reformelor care a fost um, imaginată alături de instituțiile europene. Această agendă de reforme a fost adoptată cu unanimitate, ceea ce e greu de văzut uh, în ziua de astăzi în Bosnia-Herzegovina. Chiar și partidele din opoziție și deputații lor au votat pentru această agendă și declarația europeană a fost uh, semnată de toți reprezentanții partidelor politice, inclusiv cele din opoziție. Vom continua acest proces, ne vom centra pe chestiunile economice, pe reformele economice, și uh, pe acele elemente care sunt necesare. În ceea ce privește relația noastră cu UE, dacă ne gândim la partea instituțională, există acum această problemă a cooperării parlamentare care nu se află la nivelul pe care ni l-am dorit. Deci, această parte a legăturii între Bosnia-Herzegovina și UE este oarecum uh, blocată la ora actuală, partea parlamentară. Am vorbit deja cu mai mulți eurodeputați pe această temă și sper ca această problemă, acest blocaj să se rezolve cât mai repede cu putință, să se deblocheze uh, procedurile pe cât de repede posibil. După cum spuneam și la început, cred că va fi foarte interesant să avem un schimb de opinii uh, pe marginea comentariilor pe care le-am prezentat uh, și să ascult și punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu Bosnia-Herzegovina și procesul de integrare. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest cuvânt introductiv. Avem 40 de minute la dispoziție pentru această dezbatere și avem 12 colegi înscriși pe listă. Vă rog să respectați uh, timpul de vorbire, două minute maxim, și vom începe cu președintele delegației pentru Bosnia-Herzegovina și Kosovo, domnul Pițula. Predsjedniče, uh, svakako predstavlja pravo zadovoljstvo danas. Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru noi să vă primim astăzi aici pe ministrul afacerilor externe al Bosniei-Herzegovina, pe domnul uh, Igor Țârndac, care a arătat de nenumărate ori cât de important este procesul de integrare europeană pentru țara sa și valorile comune. De aceea este foarte bine că dânsul ne-a reamintit uh, toate reușitele din anul 2016 în relația UE și Bosnia-Herzegovina, în ciuda obstacolelor existente. Anul 2016 ne arată în mod clar că se pot face progrese în ciuda uh, problemelor structurale. Aș vrea totuși să profit de această ocazie pentru a reveni la o dificultate care mi se pare că este cea mai importantă în relația între UE și Bosnia-Herzegovina. E vorba aici de relația între cele două parlamente. E clar că Uniunea Europeană își dorește o Bosnie-Herzegovina stabilă, care să funcționeze, deci să fie un stat funcțional. Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie, deci, un consens uh, pe care trebuie să îl vedem de fiecare dată între toți cei interesați. Din păcate, însă, în relațiile dintre UE și Bosnia-Herzegovina, dimensiunea parlamentară nu funcționează prea bine. Am avut uh, comisia mixtă de asociere și stabilitate și aici am avut o problemă tehnică și politică importantă și deocamdată nu am găsit uh, soluțiile necesare în ciuda încercării de a ajunge la un compromis. Rezistențele vin în special din partea grupurilor din Parlamentul uh, Bosniei-Herzegovina, care se tem că vor pierde teren uh, în ceea ce privește uh, regulile existente. Și vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră, Ministrul al Afacerilor Externe, vă puteți implica în acest proces și pentru că anul 2017 nu este un an electoral, vreau să vă întreb cum ne putem apropia pozițiile și să permitem continuarea procesului de integrare, ceea ce ne dorim cu toții, bineînțeles. Mulțumesc. Și acum domnul Preda, raportor pentru Bosnia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru a vorbi astăzi despre progresele făcute de această țară. După cum spuneam, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru dezbaterea pe care o avem astăzi în legătură cu progresele făcute. Sunt de acord cu dumneavoastră, s-au făcut multe progrese dacă comparăm cu trecutul, și aș avea și trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, dezbaterea legată de accizele pentru uh, combustibil și produsele derivate din uh, petrol. E vorba aici de menținerea finanțării din partea femei. E vorba de o măsură care este prevăzută în agenda pentru reforme și uh, după cum ați spus, a existat un consens din partea tuturor grupurilor politice. Vreau să vă întreb uh, ce șanse avem ca această legislație să fie adoptată la timp, pentru că e o problemă controversată. În al doilea rând, în ceea ce privește pregătirea răspunsurilor la chestionar, când vom avea aceste răspunsuri? Am văzut că la început atitudinea era mai degrabă optimistă, însă între timp au început să apară îndoieli. Și o ultimă întrebare. Am văzut uh, sondajele recente din partea International Republican Institute și am uh, observat o diferență foarte clară în ceea ce privește uh, Republica Sârbska și susținerea pentru aderare. Dumneavoastră veniți chiar de acolo și vreau să vă întreb ce putem face pentru a schimba un pic atitudinea generală de acolo. Uh, pentru că Republica Sârsca nu este reprezentată doar de Dodic și ce putem face pentru a susține atitudinea pro-europeană acolo. Mulțumesc! Trecem acum la raportorii din umbră pentru această țară. Domnul Papadakis, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu, din partea mea, să îl salut pe ministrul de externe al Bosniei și Herțegovinei. Bun venit la noi în comisie. Eu sunt raportor din umbră pe grupul SCD, vin din Cipru și pot să vă asigur că pe baza situației de la noi din țară înțeleg foarte bine problemele pe care le aveți dumneavoastră în țară. Aș vrea să vă spun acum câteva cuvinte din partea mea. Eu cred că ce e mai important pentru a deschide o perspectivă și pentru următoarele generații este ca să se accelereze reformele. Adică pentru ca oamenii să poată să trăiască pe pielea lor că se schimbă lucrurile în bine la ei în țară. Altceva foarte important, de asemenea tangibil, este combaterea corupției. În fiecare zi, tinerii sunt dezamăgiți de cazuri de corupție și pleacă din țară, nu văd nicio speranță și preferă să emigreze. Trebuie să ne mai întrebăm de asemenea și ce rol vor juca și joacă um, liderii de opinie religioși în țara dumneavoastră. Pentru că eu sunt de părere că dacă diferențele nu sunt percepute și sunt depășite, lucrurile pot funcționa mai bine. Eu cred că diferențele nu, sunt, nu trebuie neapărat să fie percepute ca un obstacol, și cred că ar trebui să facem câțiva pași în această direcție pentru a ameliora situația și pentru a o face mai sustenabilă. Mulțumesc! F. Haristos, zice președintele și acum îi dau cuvântul domnului Tanăc din partea ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că și grupul meu susține aplicarea Bosniei și Herțegovina ca și candidat la Uniunea Europeană și uh, Desigur că mai sunt probleme cu recunoașterea Kosovoului, care este de asemenea o țară din Balcani. Înțeleg și că trebuie să mai fie făcute eforturi pentru ca să rezolvăm aceste diferende, iar rolul guvernului federal este în continuare destul de slab în această țară. Există forțe centrifuge care acționează și se mai și amestecă Rusia în acea regiune, ceea ce nu îmbunătățește lucrurile. Însă, la o deceniu de la acordurile Dayton, mai se, pun problem, mai se pune problema um, per, re, returnării persoanelor deplasate, dar și uh, probleme politice care nu au fost încă rezolvate și cred că um, rolul dumneavoastră este într-adevăr foarte important aici, iar rolul nostru este să ajutăm Bosnia-Herzegovina pe această cale. O întrebare. Se știe că Rusia, eu sunt raportor pentru Muntenegru, vreau să-ți precizez și am văzut ce face uh, Rusia în Muntenegru, dar vreau să știu acum despre Turcia, ce rol joacă în țara dumneavoastră. Și mă refer aici uh, și la o altă chestiune, și anume rolul finanțării exterioare, mai ales din, din țările din Golf, în uh, ceea ce privește finanțarea moscheilor salafiste și care este nivelul de radicalizare pe care îl percepeți dumneavoastră în aceste moschei. Ce se întâmplă cu jihadiștii care au plecat din țara dumneavoastră și poate că se vor întoarce după ce a fost uh, înfrânt ISIS-ul în Mosul, de exemplu, și în Raqqa? Ce faceți? Există un tribunal care îi va uh, aduce în fața justiției? ca și Albania și Turcia, Bosnia-Herzegovina este participă la ONU, dar ca observator, iar vreau să știu de asemenea și ce părere aveți dumneavoastră după ieșirea probabilă a Marii Britanii, după Brexit. Am înțeles că uh, Um, dumneavoastră că nici SUA nu este pentru um, continuarea, participarea um, Marii Britanii la procesul de la Berlin. Vreau să știu care este rolul dumneavoastră, care este rolul pe care vedeți pentru Marea Britanie și ce rol aveți dumneavoastră în această configurație post-Brexit în ceea ce privește stabilirea pe eșecherul politic. Mulțumesc! Mulțumesc, Charles, iar acum domnul Radoș din partea liberalilor. La cuvântul mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule ministru, bun venit la noi în comisie. Aș dori, în primul rând, să vă exprim susținerea grupului meu politic din Parlamentul European, ALDE, față de Bosnia-Herzegovina, pe calea sa către integrarea în Uniunea Europeană. Chiar acum câteva minute am adoptat un protocol cu privire la procesul de stabilizare și de asociere al țării dumneavoastră, care ține cont așadar de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Aceasta una a fost de, una din precondițiile pentru ca Bosnia și Herzegovina să poată să continue pe calea aderării și celelalte două condiții sunt continuarea reformelor, și, um, în al doilea rând, uh, continuarea mecanismului de coordonare. În ceea ce privește acest ultim mecanism, pentru că suntem la faza de răspunsuri la întrebările care au fost trimise de către Comisia Executivă, răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să reflecte foarte bine situația din uh, Bosnia și Herțegovina din punct de vedere politic, mai ales raportul de forțe politice. Pe baza acestui chestionar, mai ales a răspunsurilor, bineînțeles, va trebui să reactivăm mecanismul de coordonare ceea ce va fi un test foarte bun pentru o bună funcționare a mecanismului acesta de coordonare pe viitor. Acesta s-ar putea să fie cel mai complex mecanism pe care l-am cunoscut până acum pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană. Iată de unde decurge și întrebarea mea. Cum se prezintă acest mecanism? Cum funcționează el în contextul răspunsurilor care au fost date Comisiei? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, dragi colegi. Aceasta a fost prima rundă de întrebări, cu foarte multe întrebări pe care le-a primit domnul ministru și la care va răspunde acum în prima rundă și dacă avem timp o să mai facem și o a doua rundă de întrebări și cu răspunsuri. Domnule ministru, înainte să răspundeți la prima rundă de întrebări, lăsați-mă și pe mine, vă rog să mai adaug o întrebare. Vreau să știu dacă dumneavoastră susțineți ideea unei uniuni vamale a Balcanilor de Vest și dacă da, dacă credeți că va putea să fie lansată cândva în curând. Mulțumesc, spune ministrul, pentru aceste întrebări din prima rundă de întrebări. Aș vrea să răspund foarte pe scurt pentru ca să putem uh, permite și alte întrebări din partea colegilor. În primul rând, domnul Pițula m-a întrebat despre bordul comun parlamentar. Ce se poate face? Știm cu toții că există o distinție între guvern și, în cazul nostru, Consiliul de Ministri și Parlament. Și uh, știm cât de delicată este această distinție. Deci va trebui să încercăm să fim foarte precauți. Eu voi încerca să mă întâlnesc cu persoane care reprezintă Parlamentul pentru ca să vedem dacă există vreo posibilitate de a fi parte dintr-o soluție care va veni în următoarele săptămâni, pentru că acum este momentul să facem acest lucru. Înțelegem foarte bine problema, știm că e vorba de un amestec de frici, și alte componente ale, ale politicii noastre și a bătăliilor politice la nivel intern. Dar acum trebuie să arătăm abilitatea de a ne ajusta toate aspectele din politica internă și procedurile interne la ceea ce am stabilit că dorim și la colaborarea cu Parlamentul European. Pentru mine este așadar imposibil să vă dau soluția la această problemă acum. Știu că există anumite sugestii și voi încerca să fiu parte din uh, discuțiile pe acest subiect în țara mea. În ceea ce privește întrebarea domnului Preda, pe subiectele foarte fierbinți ale momentului, situația legată de noul pachet de legi, e vorba de un pachet de patru legi uh, pe accize pe petrol, și alte chestiuni de impozitare a petrolului. Și e vorba de o bătălie internă politică. Cred că pierdem foarte mult timp dacă încerc să intru în detalii acum, dar pentru ca să puteți înțelege mai bine, vreau să vă spun că există mai multe partide care participă în bordurile diferitelor entități sau la nivelul Consiliului, la nivelul statului de miniștri și au existat mai multe condiții impuse pentru ca legile să treacă, toate bazate pe lupte interne politice, pentru că anumiți actori politici doreau să obțină susținere pentru producătorii agricoli care vor fi cei mai loviți de aceste noi legi și doreau ca acest pachet să fie acceptabil pentru toată lumea. Nu s-a putut ajunge la un astfel de acord, de aceea procedura de urgență nu a fost uh, adoptată în Parlament și încă nu știm exact cum vor evolua lucrurile. Există o posibilitate ca ea să treacă repede dacă se schimbă atmosfera, dar s-ar putea să nu treacă repede. Deci nu poate nimeni să vă dea un răspuns foarte precis despre când uh, și cum va fi adoptat pachetul cu cele patru legi în următoarele zile și dacă va trece acest pachet la timp pentru ca să se respecte termenele stabilite de către femei pentru obținerea unei a doua tranșe de bani. Întrebarea dumneavoastră în legătură cu pregătirile și răspunsurile la chestionar. Această întrebare este similară cu cea pe care a pus-o domnul Radoș, pentru că um, ne duce la un mecanism de coordonare până la urmă, iar mecanismul de coordonare este, după cum am auzit, unul din cele mai complicate mecanisme care au existat vreodată cu o țară candidată. Însă, în continuare, nu știm cum funcționează lucrurile. Știm că am luat o decizie politică atunci când l-am creat. Știm că am luat decizii politice la nivel unanim, unanim nu numai la nivelul statului, ci și împreună cu alte entități și cu cele trei grupuri cu care am lucrat în cadrul uh, acestei proceduri. Însă, întrebarea e dacă va funcționa decizia luată în acest fel. Avem de exemplu, cea mai bună mașină, putem spune așa, dar uh, a stat mult timp în garaj. Acum o scoatem din garaj și o să vedem cum merge pe șosea. Pentru că instituțiile și-au produs răspunsurile proprii la chestionarul CE, instituțiile la nivelul statului mă refer, dar și instituțiile din, uh, de la nivelul federației, dar și din Republica Sârbska. Au mai venit și câteva răspunsuri din cantoane, deci toate lucrurile sunt acum înregistrate și prin uh, mecanismul de coagulare vom putea să dăm un răspuns final. În săptămânile care vor urma vom avea așadar răspunsul la ambele întrebări pe care le-ați spus. Cum se îmbunătățesc uh, răspunsurile la chestionar, pot să vă spun peste ceva timp și cum funcționează mecanismul de coordonare la fel. Mi-a spus o întrebare în general legată de atmosfera pro sau contra Uniunii Europeană în Republica Sârbska. Eu nu cred că atmosfera este împotriva Uniunii Europene. Eu vin din Republica Sârbska și sunt vicepreședintele unui partid care a stabilit în 1999 când au început reformele, aderarea la Uniunea Europeană ca o prioritate absolută și aceasta era la puțin timp după război, numai patru ani după aceea și nu era foarte popular în opinia publică să fii pro-UE. Deci noi în ultimii 17-18 ani ne-am luptat cât se poate de mult pentru a merge în această direcție și pot să vă spun că nu avem nici măcar pe nici pe departe vreo atmosferă anti-UE în Republica Sârbska, din contră. Uh, oamenii din Republica Sărăsca se consideră europeni. Ei consideră că fac parte din familia dumneavoastră și vor să meargă pe calea europeană. Cred că este foarte important, dar din cauza limitei de timp nu pot să vă dau prea multe detalii acum. E foarte important însă să facem această distinție între dorința și voința poporului de a accepta valorile europene, de a merge pe calea europeană și unele atmosfere, ca să spunem așa, ca să nu spunem toane, din guverne. E foarte important să, să facem această distinție. Am pus o întrebare și domnul Papadakis despre liderii religioși din țara noastră. Uh, mai ales înaintea războiului, în timpul războiului și după aceea, imediat, această problemă a creat într-adevăr dificultăți. Dar eu cred că pot afirma că pe baza celor trei religii importante reprezentate în majoritate, reprezentate la noi în țară, pot spune, bazându-mă pe ceea ce mi-au transmis, că atmosfera este constructivă și pozitivă liderii religioși care reprezintă islamul, dar și uh, șefii bisericii catolice sau uh, ceilalți reprezentanți religioși, cred că sunt de acord cu această afirmație. S-a discutat foarte mult despre influența lor în politica cotidiană. Acum, impresia mea personală, nu pe care am discutat-o neapărat cu un for care ia decizii, dar impresia mea după atâta timp este că influența pe politicile cotidiene este foarte joasă, este foarte scăzută. Nici măcar nu mi-amintesc să fi fost o perioadă în care să fi avut atât de puțină influență, ceea ce e foarte bine. Iar în legătură cu liderii islamului, trebuie să spunem că ei au fost uh, foarte clar, în ceea ce privește poziția lor față de combaterea terorismului, a radicalizării și, după cum știți, Bosnia și Herțegovina e foarte hotărâtă și angajată în coaliția mondială împotriva terorismului. Încercăm să facem tot ce putem uh, pentru a combate aceste probleme și susținerea liderilor religioși e foarte importantă aici. Vreau să mai spun câteva cuvinte tot în aceeași direcție, răspunzând întrebarea domnului Tanăc, pentru că merge în aceeași direcție. Despre rolul Rusiei m-ați întrebat. Eu cred că rolul Rusiei în Bosnia și Herțegovina este adesea, mai ales atunci când e perceput ca ceva mistic sau periculos, este întotdeauna exagerat, perceput ca mai, fiind mai important decât este. Există interese rusești, e clar, sunt uh, anumite interese într-adevăr reale pentru Bosnia-Herzegovina și pentru Republica Sârbska în general, dar când e vorba de influența politică a Rusiei, eu nu cred că putem să vorbim de o influență um, concretă. Eu, în calitate de ministru de externe, m-am întâlnit cu domnul Lavrov de trei ori și am avut contacte de diferite tipuri, formale și informale, și poziția e foarte clară. Ei acceptă decizia noastră. Decizia noastră este să avem relații bune cu Rusia. Avem relații cu Rusia. Avem este pe locul 5 sau 6 ca partener în comerțul exterior dar știm care este obiectivul nostru principal în politica externă, este aderarea la Uniunea Europeană și Rusia acceptă această, acest cap pe care l-am stabilit și nu face comentarii negative în acest sens. Mai e o chestiune despre care m-ați întrebat. M-ați întrebat despre influența țărilor din Golf și despre finanțarea din Golf. Cam același răspuns ca și întrebarea cu privire la luptătorii străini. Avem agenții, instituții, ministere care urmăresc când de aproape situația. Orice formă de donație de acest tip este întotdeauna urmărită foarte atent. Noi știm că islamul în Bosnia și Herțegovina nu a fost niciodată un islam violent, ci un islam soft, un islam pașnic. Majoritatea problemelor pe care le-am avut au fost imediat uh, abordate și e important să continuăm așa. Eu vreau să spun în fața dumneavoastră astăzi că în legătură cu luptătorii străini, Bosnia și Herzegovina a fost una din țările care a introdus prima legea care, printre primele, legea care sancționează recrutările, uh, plecarea ca luptător străin sau întoarcerea deci orice formă de influență și organizare în această direcție este sancționată imediat. Iar rezultatul acestei poziții este că, de exemplu, în 2016, pentru prima dată, am avut un an în care am avut zero luptători plecați în alte țări pentru a lupta în alte țări, așadar și dintre cei care s-au întors, 26 sunt deja în proces, așteaptă să li se exprime, exprime sentința și ceilalți sunt supravegheați foarte bine de serviciile secrete. Deci avem într-adevăr o concentrare absolută pe acest fenomen și avem și un schimb foarte bun de informații cu alte agenții străine. Relația cu Marea Britanie, domnul Johnson, știți că a venit de curând la Sarajevo, am avut o întâlnire foarte bună cu dânsul Trebuie să vă spun că nu am discutat despre subiect. Noi nu o să fim cei care vom decide, bineînțeles, ce se întâmplă cu conferința de la Berlin din 2018. Noi nu avem nicio problemă dacă Marea Britanie continuă să fie gazdă. Știu că sunt anumite variante care se discută, dileme, oameni care spun că transmitem un mesaj ciudat dacă spunem Londrei că acum iese și vorbim despre integrare europeană în Londra cu această conferință. Sigur că țările din regiune sunt extrem de interesate și să participe la acest eveniment. Vrem să continuăm să aprofundăm relațiile noastre cu Marea Britanie, chiar dacă Regatul Unit se pregătește să iasă din Uniunea Europeană. Am auzit și de multe ori explicația că nu pleacă în, pe altă planetă, președintele comentează fără microfon, dar vrem totuși să continuăm relația cu Regatul Unit și dacă mă întrebați despre această relație, noi vrem în continuare o relație cu Regatul Unit și nu ne deranjează statutul de gazdă pentru conferința din 2018, Sigur se va discuta cu siguranță la nivel european, dar eu nu văd nicio problemă majoră în legătură cu acest subiect. Suntem foarte recunoscători pentru Germani, față de Germania și față de Regatul Unit pentru că au început această nouă inițiativă care ne-au adus înapoi pe calea procesului de integrare, pe calea reformelor un proces care s-a lansat la Berlin și poate ar fi frumos, într-un fel, să încheiem ciclul acesta de 5 ani în Londra, dar, după cum spuneam, nu e decizia noastră unde se ține conferința. Mecanismul de coordonare, domnul Radoș m-a întrebat deja despre el, iar în legătură cu VAMA, Uniunea Vamală pentru um, Balcan, noi suntem pentru orice formă de acțiune comună. Nu am uh, discutat la Consiliul nostru de miniștri, știu însă care este atmosfera, știu ce părere au partidele cheie și politicienii cheie și noi susținem o astfel de uniune. Nu sunt sigur la Trieste dacă, dacă o să se obțină așa o uniune. Știți că există dileme în anumite părți din uh, Balcanii de vest și poate că mai degrabă problema se pune acolo. Noi vom fi mai degrabă pozitivi oricum față de acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, foarte mult pentru că ați răspuns la atât de multe întrebări la atât de întrebări atât de detaliate și acum putem să trecem la o a doua runde. O să depășim puțin, dar aș vrea să încheiem această sesiune la ora 11 pentru ca să mai avem timp și pentru domnul Insco. Trecem acum, avem 8 colegi la a doua rundă și un minut și jumătate pe coleg. Începem cu vicepreședintele, doamna Suicea. Mulțumesc, domnule președinte. Ați răspuns, de fapt, deja la întrebarea pe care am dorit să vă adresez. Mă interesau și pe mine luptătorii străini și vreau să știu dacă aveți date sau nu, dar ați vorbit deja de zero combatanți străini care au plecat din Bosnia în anul 2016. Iar uh, în ce privește întrebarea pusă de domnul uh, McAllister, uh, vreau să vă spun că eu sunt împotriva unei uniuni vamale a Balcanilor Occidentale, pentru că dacă uh, nu se va ajunge la momentul aderării până la urmă, cred că legea elector uh, din Bosnia-Herzegovina uh, trebuie să fie amendată, pentru că și croații trebuie să beneficieze de drepturi egale. Deci, Dumneavoastră ați spus că există divergențe, dar trebuie să privim spre viitor, da, trebuie insistat asupra reformelor, dar dacă nu vom reuși să uh, schimbăm regulile uh, care funcționează pentru apropierea Bosnei-Herzegovina de Uniunea Europeană, uh, nu vom uh, reuși să avem uh, un uh, viitor. Trebuie ca toți actorii până la urmă să se implice și vă invit să faceți eforturi pentru a rezolva această problemă. Chestiunea pe care aș dori eu să o introduc în discuție a primit deja un răspuns, cum am spus, dar oricum, este bine să fim optimiști, dar uh, trebuie să existe o deschidere uh, față de uh, dialog în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnul Freund, din partea grupului socialist. Intervin uh, în numele doamnei Julie Award, care nu poate să participe la întâlnirea aceasta, dar dorește o adâncire a relațiilor cu Bosnia-Herzegovina. Motivul pentru care doamna Award lipsește este că se află în Italia, dar uh, și acolo are loc o întâlnire cu tineretul din uh, Bosnia. Este important ca Uh, Uniunea Europeană să-și arate cea mai uh, bună fațetă în ce privește creativitatea tineretului. Doresc însă să adresez un mesaj uh, ministrului din acest punct de vedere și exprim mulțumiri și domnului Valentin Insco, reprezentant al Națiunilor Unite, pentru atenția pe care o arată tinerilor. Tinerii știu știu ce doresc să facă, au competențele să acționeze. Dar, uh, din păcate, nu uh, întreg tineretul din Bosnia-Herzegovina este uh, foarte activ. Trebuie să-l motivăm și trebuie să acționeze în spirit civic. Trebuie ca tineretul să nu-și piardă speranța, să devină un partener în eforturile noastre pentru ca uh, Bosnia să devină mai puternică. Și au fost uh, enumerate numele unui grup de tineri uh, care semnează de asemenea acest mesaj. Mulțumesc domnului Frumenti, dau cuvântul domnului Weigel din partea liberalilor. Și eu doresc, domnule ministru, să vă spun bun venit la întâlnirea noastră și bineînțeles că dorim toate cele bune populației din Bosnia-Herzegovina. Problemele de graniță și relațiile interetnice întotdeauna au constituit o problemă esențială în Balcanii Occidentali și din păcate, din nou avem motive să fim îngrijorați în ce privește aceste aspecte. De aceea doresc să vă adresez câteva întrebări. Cât de departe ați ajuns în discuțiile dumneavoastră în ce privește uh, delimitările uh, de frontieră și o întrebare mai concretă sunteți de acord cu croații în ce privește uh, podul um, din zona uh, Dubrovnik, pentru că eu doresc să-mi petrec uh, concediul acolo și mi-aș dori să existe o rezolvare. Mulțumesc domnului Weigel și dau cuvântul acum domnului Cucan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă revăd, domnule ministru. Dumneavoastră sunteți uh, frecvent oaspetele nostru, deci putem avea un dialog la nivel înalt între Uniunea Europeană și Bosnia-Herzegovina. Și când este vorba de viitorul regiunii dumneavoastră, puteți conta pe susținerea noastră. Cu câteva săptămâni în urmă am adoptat o rezoluție privind Bosnia-Herzegovina, în care sunt înregistrați uh, pașii concreți, pozitivi, care au fost întreprinși în țara dumneavoastră, dar există încă uh, multe chestiuni uh, care merită să fie analizate. Agenda reformelor este crucială pentru viitoarea dezvoltare. Și, uh, de asemenea, alinierea Bosniei Herzegovina la politica de securitate și de pace și știm că există din acest punct de vedere demersuri. După aceea, um, cred că este nevoie de timp sigur pentru reforme, dar cred că uh, cetățenii au avut deja foarte multă răbdare cu uh, politicienii. Și uh, domnul Pițula a vorbit despre un ciclu, ciclicitate de inacțiune între perioadele electorale. Și um, asta sigur că împiedică uh, ritmul dezvoltării și cum există multe uh, momente electorale în Bosnia-Herzegovina, această chestiune este până la urmă una importantă. Puteți să vă referiți la această chestiune? Mulțumesc, uh, Eduard. Și dau cuvântul acum doamnei Sofco. Mulțumesc, domnule președinte imediat după colegul Cucan, iată, intervin și eu, dar el a pus uh, toate întrebările care uh, mă preocupau și pe mine. Uh, în curând, Uh, ar trebui să fie amendată legea electorală. Ar trebui să fie un prim pas pentru stabilitate. Credeți că uh, decizia pe care curtea urmează să o pronunțe va veni la timp și uh, doriți ca toți actorii implicați să continue demersurile pentru că Spuneam că este nevoie de o schimbare a legii electorale, de asemenea trebuie să schimbe lucrurile privind statutul Mostarului. Și, de asemenea, trebuie luată o decizie privind toate limbile oficiale din Bosnia-Herzegovina. Deci, puteți să ne spuneți cum progresați în toate aceste domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, ultimii trei vorbitori. Doamna Petir va fi prima. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, toate progresele care au fost înregistrate de Bosnia-Herzegovina m-au bucurat, dar sunt necesare încă multe eforturi și uh, dacă uh, dorim să transpunem în practică toate reformele necesare, este încă nevoie de timp. A fost invocată rezoluția recent adoptată de către Parlamentul European, în care se vorbește de necesitatea schimbării legii electorale și de posibilitatea de a adopta eventual un model federal care ar putea să uh, asigure o egalitate pentru toate etniile din uh, Bosnia-Herzegovina. Vă întreb dacă uh, au fost înregistrate progrese în ce privește îmbunătățirea funcționării rafineriei Bosnanski Brod, pentru că Eh, aici au existat probleme de poluare care au afectat eh, sănătatea cetățenilor și inclusiv a populației din vecinătate. Mulțumesc. Din partea liberalilor intervine domnul Nart. Mulțumesc, domnule președinte. Ah, există un adevărat teatru în Bosnia-Herzegovina. E vorba de structura politică, de chestiunile filozofice, de faptul că avem senzația că se fac progrese uh, în ceea ce privește statul de drept, dar pe mine mă interesează de fapt nu asta, ci realitatea. Și vă spun foarte bine, știți și dumneavoastră că Bosnia-Herzegovina de fapt nu există. Există trei comunități care înainte se luptau și acum pur și simplu se ignoră. Nu există o relație între diversele componente ale acestei țări. Și prin urmare avem un stat artificial care în plus are probleme interne susținute de existența unor factori externi, pentru că nici Croația, nici Serbia nu ajută în niciun fel social. Așa cum în Macedonia, Bulgaria și Albania, Serbia sau Grecia nu oferă niciun ajutor. Iată de ce avem o situație în care metafizica politică, declarațiile noastre și propunerile legislative care sunt excelente, dar nu sunt bune la nimic, pentru că realitatea este că comunitățile pur și simplu se ignoră între ele. Nu există niciun fel de relație, nu există o țară, și problema aceasta este foarte gravă și uh, există riscul de a ajunge la o adevărată explozie, așa cum se întâmplă în Macedonia, unde situația este și mai pregnantă. Așa că vreau să vă întreb câte legi veți mai adopta, câte regulamente, câte ministere veți mai uh, înființa după toate ministerele care au fost create și ce altceva veți mai face pentru ca Bosnia-Herzegovina să există cu adevărat. Mulțumesc! Gracias, Mr. Peter. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Peterle. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru e, cuvintele foarte deschise și pentru ambiția e, manifestă, care este întotdeauna binevenită în cadrul Parlamentului European. Provocările aflate în fața țării dumneavoastră sunt legate de a demonstra unitate în diversitate și dumneavoastră ați pus un accent pe uh, ideea de existența păcii și de absență a uh, războiului. Da, uh, este crucială absența războiului, dar este mai importantă conlucrarea și cred că uh, viitorul Bosniei-Herzegovina în apropierea de Uniunea Europeană depinde de această conlucrare și din acest punct de vedere vă întreb când uh, vom uh, vedea o abordare mai uh, dinamică în țara dumneavoastră vis-a-vis -vis de această perspectivă și dacă ne puteți spune ceva despre ideea unei pieți unice în Balcanii Occidentali, pentru că uh, unii uh, consideră că în 3-4 ani ea s-ar putea realiza. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Iar în ce privește întâlnirea cu Boris Johnson și cu Londra, da, eu Trebuie să uh, spun că Regatul Unit este încă membru al Uniunii Europene și uh, trebuie să-și susțină și perspectiva europeană privind uh, Balcanii Occidentali. Mulțumesc, domnule ministru. Aveți la dispoziție șase minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mult succes! Mulțumesc, nu știu dacă e posibil, dar voi încerca. Înainte de toate, doamnă Șuiță, da, în 2016, într-adevăr, nu au existat cetățeni din Bosnia-Herzegovina care să devină luptători străini în zona Golfului. În ce privește piața unică și uh, uh un sistem vamal unic, da, au fost puse mai multe întrebări. Uh, nu pot să intru în uh, detaliu, dar noi percepem această perspectivă ca pe o șansă pentru a ne apropia de Uniunea Europeană. Pentru că uh, și pentru calitatea noastră de viitor uh, membri este important. Dar Trebuie să progresăm din acest punct de vedere. În ce privește legea electorală din Bosnia-Herzegovina, da, Bineînțeles că fac apel la uh, toți cei uh, implicați să găsească o soluție uh, finală. Pentru că acum trebuie să ținem seama și de uh, hotărârea Curții Constituționale. Dar există deja un uh, acord politic uh, și uh, acum lucrurile se află în mâinile principalilor actori politici eh, din Bosnia-Herzegovina. Deci și a reprezentanților bosniaci și eh, eh, croaților pentru că trebuie să vedem cum putem găsi o soluție inclusiv pentru uh, croați să poată să își aleagă proprii reprezentanți inclusiv în Parlamentul Federal. M-a bucurat mesajul domnului eh, Freund. Eh, este nevoie de o eh, acțiune mai hotărâtă din partea guvernului și a diverselor structuri existente în Bosnia-Herzegovina la nivel național, dar și la nivel local pentru implicarea tinerilor. Trebuie să stimulăm uh, spiritul de parteneriat în rândul tinerilor. Pentru că uh, avem 90% uh, din tineri care optează pentru o pregătire superioară. Ei trebuie să decidă însă unde vor lucra în momentul în care își încheie studiile și se îndreaptă mai mult spre marile corporații Ehm, deci ehm, trebuie să vedem care sunt proiectele lor și ehm, proiectul lor de carieră profesională pentru a implica mai mult. Iar în legătură cu alte întrebări, am semnat un acord cu Montenegru cu un an și jumătate în urmă privind uh, frontierele. Uh, în ce privește Croația, uh, nu există probleme de securitate între cele două state. Dar trebuie să vedem cum clarificăm lucrurile cu toți vecinii. Iar în ce privește podul menționat, nu este o chestiune politică. Uh, unul din uh, guvernele uh, precedente au încercat să politizeze uh, această problemă. Iar acum, dacă există doar probleme tehnice, va trebui să găsim și o soluție, pentru că, în definitiv, sunt două state prietene care au interese comune. Croația, sigur, dorește să-și conecteze o parte din fostele teritorii sigur că și Bosnia-Herzegovina își dorește dorește, pe de altă parte, accesul la uh, mare. Deci uh, să vedem cum putem să ne întâlnim undeva la mijloc. Dar uh, dacă eu cred că podul nu va fi construit uh, foarte curând. Uh, oricum însă veți putea uh, ajunge să vă petreceți vacanța în anul acesta la Dubrovnik legătură cu întrebarea domnului Cuca. în schimbarea legii electorale. Da, noi ne dorim de fapt ca uh, alegerile locale și alegerile uh, generale la un moment dat să fie ținute simultan. Deci, în felul acesta vom avea o perioadă de patru ani între alegeri pentru a putea să ne concentrăm pe reforme, pe ceea ce trebuie schimbat la nivelul societății. Alte probleme ca cele legate de Mostar, de libertatea mass media, de eh, canalul eh, mediatic în limba croată, sunt chestiuni care eh, necesită într-adevăr o rezolvare și domnul Insco va spune că dispune poate de mai multe mecanisme decât dețin eu ca să putem rezolva aceste chestiuni. Dar sigur, este nevoie până la urmă de soluții interne, de acorduri interne. Doamna Petir. Da, ă, problemele ecologice sunt foarte importante pentru noi, mai ales această chestiune de ă, gravă poluare și ă, prima întâlnire pe care am avut-o cu domnul Știr, ministrul din Croația, s-a evocat această problemă, de asemenea cu ministrul Boici. Au fost o serie de întâlniri în care am discutat această problemă inclusiv întâlnirea cu președintele croat cu ministrul de externe din Rusia, pentru că ne dorim uh, până la urmă o clasificare clară și uh, o specificare doar în ce privește rafinăria. Ca să schimbăm uh, modul în care lucrează această rafinărie și să reducem gradul de poluare și uh, întâlnirea cu uh, domnul Știr cred că uh, va duce la soluții care să mulțumească cetățenii care în clipa de față au de suferit. În ce privește intervenția domnului Nart, am putut să constat că aveți bune intenții. Da, mesajul dumneavoastră Uh, poate fi susținut și de mine. Da, trebuie să ne orientăm mai mult unul spre altul. Sunt uh, trei comunități, niciodată nu vor putea să fie contopite într-una singură, dar trebuie să discutăm între noi. Uh, sigur împărtășesc și preocuparea dumneavoastră în ce privește Macedonia. Dar aș dori să mai spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră dacă am înțeles uh, poziția dumneavoastră privind rolul Belgradului și Zagrebului. Uh, nu sunt parte a problemei. Cred că uh, croații și sârbii din cele două capitale au o preocupare justificată și Uh, vom avea sesiuni comune uh, cu guvernul uh, sârb și cred că vom avea o sesiune comună și cu guvernul croat pentru a putea concepe o construcție care să fie viabilă în viitor. Iar în final, când vom conlucra mai bine, eu cred că inclusiv aceste discuții privind legea uh, electorală și agenda reformelor vor constitui pași în acest sens. Și în ce privește piața comună și un sistem famal comun, uh, sunt uh, o necesitate pentru noi și dacă vor fi transpuse în practică, cred că vor contribui la urgentarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Domnule ministru Cenedac, dați-mi voie să fac câteva observații finale. Vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră, pentru acest schimb de vederi. Informațiile pe care ni le-ați furnizat au fost foarte uh, utile. După aceea, vă rog să îmi, îmi permiteți să uh, Eh, Ce scuze pentru că numele dumneavoastră a fost greșit eh, ortografiat, este Cenadac și vom continua dialogul constructiv cu dumneavoastră și Vom continua dialogul cu dumneavoastră și cu doamna ambasador pentru a susține uh, Bosnia-Herzegovina în eforturile sale. Vă mulțumesc și vă doresc să petreceți o zi frumoasă la Bruxelles. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, spunem la revedere domnului ministru, doamnei ambasador și trecem acum la subiectul următor care de asemenea este dedicat Bosniei Herzegovina. Îl invit pe domnul Valentin Insco să vină în prezidiu. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für Sie? Sie sitzen hier. Ja. So, lieber Ensko, herzlich willkommen. Dragă Insco, bun venit! Trecem la punctul 14. Salut pe domnul Valentin Insco, înalt reprezentant al Națiunilor Unite pentru Bosnia-Herzegovina. Uh, are datoria să supravegheze punerea în uh, aplicare a acordului de la Dayton. Dumneavoastră Uh, ați participat deja la discuția cu domnul dacă uh, o serie întreagă de colegi au intervenit și uh, îi voi da cuvântul acum domnului Insco pentru aproximativ 10 minute și după aceea vom avea o nouă ocazie de a discuta subiectele de interes. Vă rog, aveți cuvântul. Hmm. Mulțumesc, domnule președinte. Nu-i deloc ușor să vorbesc 10 uh, minute despre o țară care are atâtea guverne, patru religii, două entități, uh, uh, două alfabete, latin și chirilic, și toate acestea într-o comunitate internațională unică. E vorba aici de provocări importante cu care ne confruntăm și uh, situația s-a schimbat din anii 90 încoace. În regiune există în continuare amenințări la adresa stabilității și tocmai ținând cont de aceste amenințări, uh, trebuie să ținem cont de situația politică, de cleptocrație și uh, de uh, ce se întâmplă la nivel politic, ceea ce este important pentru viitorul Bosniei-Herzegovina. Știm că liderii uh, unora dintre grupările politice mențin puterea și privilegiile. Și, deși finanțarea reprezintă o motivație principală pentru unele lideri uh, politici, există alte amenințări mult mai importante la adresa stabilității și Um, acestea fracturează în mod uh, silențios țara pe motive etnice. Bineînțeles, uh, progresele făcute pe calea europeană de către Bosnia-Herzegovina sunt importante. Procesul este de-a dreptul uh, remarcabil și anul 2016, așa cum am auzit, a fost unul foarte bun. Dacă vorbim despre viitorul Bosniei-Herzegovina, cred că Uh, statutul de țară candidat poate fi adoptat uh, rapid și uh, mult mai târziu să intre în UE. Pentru că statutul de candidat, practic, te pune în sala de așteptare a UE și de aceea aș susține și planul de acțiune pentru aderare și avem o susținere de plină din partea circumscripțiilor de acolo pentru această părere. Experiența mea din ultimii opt ani, în calitate de înalt reprezentant pentru Bosnia-Herzegovina, m-a făcut să observ uh, niște tendințe pe termen lung. În primul rând, retorica secesionistă și un nou apel de diviziune uh, sunt în creștere. Există în continuare o diviziune uh, în ciuda procesului de integrare europeană. Pentru unii dintre liderii politici, obiectivele care au declanșat războiul în urmă cu 25 de ani au rămas și astăzi în picioare. Statul de drept este în pericol, deciziile din justiție sunt respinse sau nerecunoscute și acest lucru se vede foarte clar și în ziua de astăzi. De asemenea, drepturile cetățenilor nu sunt recunoscute, în unele circumscripții locale nu au putut participa la vot în alegerile locale. Curtea Europeană pentru uh, Drepturile Omului a arătat acest lucru și faptul că s-a negat uh, uh, posibilitatea cetățenilor de a participa în aceste alegeri. Curtea Tribunalul Penal Internațional a arătat de asemenea că aceste chestiuni divergente rămân în continuare în picioare. În același timp, forțele politice au devenit proactive în ceea ce privește politici uh, referitoare la trecut. Se neagă drepturile uh, politice ale anumitor etnii. În Riațe, într-un oraș din centrul Bosniei, există în continuare o segregare la nivelul uh, școlilor Elevii înțeleg foarte bine care sunt consecințele dezastroase ale acestei uh, uh, segregări pe viitor, dar nu atât de mult și politicienii sau părinții lor. Oamenii de acolo sunt îngrijorați, mii de persoane sunt îngrijorate și din acest motiv au și părăsit țara, iar investițiile străine au scăzut în ultimul timp. În 2006 situația era cu totul alta. Uh, reformele structurale făcute în domeniul apărării, după cum știți, am avut uh, doi miniștri de apărare în Bosnia-Herzegovina în urmă cu 11 ani. Acum există un singur ministru al apărării, există un steag, uh, nu a existat, de exemplu, poliție la frontieră, ceea ce există astăzi, sau o monedă unică. Deci comunitatea internațională a avut uh, foarte mult succes în primii 10 ani, s-au făcut uh, schimbări radicale și clasa politică a fost uh, convinsă că e nevoie de voință politică și că merita să facă aceste eforturi. În concluzie, Există politicieni care consideră că comunitatea internațională a obosit să facă eforturi în ultima vreme și uh, ne așteaptă uh, pentru a deveni de neatins. Comunitatea internațională și în special Uniunea Europeană trebuie să susțină cursul de acțiune din Bosnia-Herzegovina, să-și intensifice eforturile, să accelereze acest proces și să uh, îi facă pe cei de acolo să aibă un simț al uh, acțiunii în regim de urgență. E nevoie de o schimbare din mai multe motive, aș spune. În primul rând, Bosnia-Herzegovina este un adevărat model, uh, trebuie să devină un model de pace și stabilitate în Balcanii Occidentali. Uh, recentul ales președinte Vucic uh, a înțeles foarte bine acest lucru și um, a ținut cont de atitudinea pro-europeană a sârbilor. De asemenea, primul ministru Plenković din Croația este un susținător foarte clar al stabilității în regiune, prin declarații pe care le-a făcut uh, uh repetat uh, și vizitele pe care le-a făcut în Bosnia-Herzegovina. În al doilea rând, Bosnia-Herzegovina este un stat uh, multiconfesional și multicomunitar. Patru religii care conviețuiesc de peste patru secole și uh, oamenii nu au de ales decât să conviețuiască împreună. De aceea e nevoie de integrare, conciliere, toleranță, uh, Uh, și de o preluare a sistemului de viață european în Bosnia-Herzegovină. În al treilea rând, ținând cont de greșelile pe care UE și statele membre le-au făcut în trecut și care au dus la evenimentele tragice uh, de acolo, avem o misiune morală, o datorie morală de a impune acolo valorile noastre morale. În al patrulea rând, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar Bosniei-Herzegovina și anume că aceasta a luat Uh, a făcut alegerea cea bună atunci când a hotărât să se îndrepte către familia europeană. Dragi uh, colegi, uh, pe măsură ce sărbătoream a 60-a aniversare a tratatului de la Roma, ne-am reamintit despre ce este vorba cu adevărat în Uniunea Europeană, de pace, stabilitate, prin integrare și nu dezintegrare. Viziunea noastră uh, transatlantică este partajată și în Bosnia-Herzegovina de oamenii de acolo și nu trebuie să ne mai imaginăm că pentru că noi avem dreptate, până la urmă totul se va rezolva de la sine. În uh, presa austriacă se vorbește de anumite manevre care vor uh, apărea în Kazahstan uh, în septembrie sub influența Rusiei. Ambasadorul uh, Rusiei din Kazahstan ar fi implicat. Sunt zvonuri pe care ar trebui să le confirmăm. E vorba aici de provocări esențiale, de reforme absolut necesare pentru a transforma Bosnia-Herzegovina într-o societate și un stat prosper și complet funcțional. Și prin asta nu vreau să spun că trebuie să fie un stat centralizat, ci doar unul funcțional. Sunt optimist și aceasta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că s-au făcut progrese remarcabile în Bosnia-Herzegovina, pentru că ne-am luat un angajament clar și pentru că am avut voință politică și ambiții. Dacă o vom face și pe viitor, sunt convins că vom avea rezultate deosebite. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Insco, pentru comentariile dumneavoastră și acum avem doar 15 minute la dispoziție pentru că avem după aceea o întâlnire comună cu uh, colegii de la Comisia DV. Deci avem 8 colegi înscriși pe listă, un minut jumate fiecare și începem cu domnul Cucan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Insco, bun venit aici. Este o adevărată plăcere pentru noi să o vedem aici. Aș vrea să spun încă de la început că foarte puțini oameni au uh, o memorie instituțională, așa ca dumneavoastră, uh, când e vorba de Bosnia-Herzegovina. Și vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați adus contribuția susținând acordul de pace și solidaritatea teritorială în această țară și ați susținut-o pe calea europeană. Meritați respectul nostru și aprecierea noastră de plină. Am și două întrebări pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb în legătură cu relațiile bilaterale și dinamica regională din Bosnia-Herzegovina și ce actori externi considerați că ar avea o putere de influență mai mare în această țară. În al doilea rând, nu știu dacă pot, puteți să ne spuneți uh, despre uh, rezultatele uh, in sensus uh, din 2013 și statisticile date pentru Republica uh, Nu știu dacă recensământul uh, poate fi publicat și dacă dialogul între cele două părți care au făcut acest recensământ uh, poate fi reluat. Mulțumesc, domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Insco, este de fiecare dată o plăcere să ne întâlnim și să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră aici la Parlamentul European. Mă bucur că ați spus că Bosnia-Herzegovina nu ar trebui să fie o țară centralizată, ci funcțională. Cu toții suntem de acord uh, cu acest comentariu. Însă vreau să vă întreb, care este realitatea în Bosnia-Herzegovina în ziua de astăzi? Care uh, este puterea de influență partajată între Dayton și UE? Uh, și cât de slabe sunt instituțiile din Bosnia-Herzegovina, instituții care ar trebui să înlocuiască instituțiile comunității internaționale care au fost impuse după război și care sunt uh, prioritățile. Ați uh, menționat uh, incidente precum referendumul din Republica Sârbska și încercarea de a pune din nou sub semnul întrebării Serbia. Deci e vorba aici de Uh, posibilitatea de a preveni eventuale conflicte ca prioritate sau uh, calea europeană și aderarea la UE. Pentru că dacă cele două merg în paralel e foarte bine, însă dacă nu și există uh, foarte multe uh, dovezi în sensul că prezența OHCR este în continuare necesară acolo. Mulțumesc, domnul Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Insco, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Aș avea o întrebare care are de-a face cu decizia uh, Curții Constituționale din Bosnia-Herzegovina. care arată că Um, sentințele date de această Curte Constituțională pentru cele două entități uh, sunt uh, ilegale și că există modalități de implementare care sunt de asemenea ilegale. O majoritate a populației din Federație și din Republica Sârbska se bucură de dreptul de a-și alege proprii reprezentanți uh, la nivelul Parlamentului și aceștia se presupune că uh, susțin interesele cetățenilor. Însă ideea este că aceasta se face împotriva voinței poporului și chiar împotriva uh, Constituției din Bosnia-Herzegovina. Cei care s-au aflat pe postul dumneavoastră înainte au uh, intervenit și au cerut schimbări la nivelul Constituției, dumneavoastră, în schimb, nu. Nu că aș vrea să vă invit să o faceți, dar aș vrea să comentați uh, un pic uh, această ilegalitate și situație neconstituțională din Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Suița. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Insco, bun venit aici la Parlamentul European. Vreau să vă întreb care sunt estimările dumneavoastră în ceea ce privește uh, schimbările electorale Uh, se va face o schimbare cu legea electorală sau nu. Și în special faptul că acest lucru nu se poate schimba într-un an electoral, deci ar trebui să se facă chiar anul acesta. Credeți că se va întâmpla sau nu? Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă există sondaje de încredere în ceea ce privește atitudinea cetățenilor uh, din Bosnia-Herzegovina față de UE. Aveți uh, date de încredere pe această temă sau nu? Concluzia mea ar fi că Bosnia-Herzegovina trebuie să se schimbe și dacă nu o va face, atunci Uniunea Europeană ar trebui să o facă, însă eu nu cred că ne vom schimba criteriile. Deci trebuie să facem eforturi pentru ca agenda reformelor și implementarea lor să se facă mai bine în Bosnia-Herzegovina. Domnul Freund, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Insco, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Nu știu dacă am înțeles bine, dar uh, am înțeles că cereți un uh, rol mai puternic din partea UE în acest proces de integrare și o reacție mai rapidă. Și dacă ne gândim la situația prin care am trecut uh, cu celelalte țări uh, din Est, pe care nu vreau să le numesc aici, cred că am putea dezbate aici dacă n-am reacționat cumva prea rapid și dacă am așteptat într-adevăr îndeajuns pentru ca statul de drept uh, să se instaureze, pentru ca lupta împotriva corupției să fie dusă uh, pe deplin și așa mai departe. Argumentele utilizate aici erau de genul, da, atunci când vor intra în Uniunea Europeană, toate aceste probleme se vor rezolva de la sine. De aceea vreau să vă întreb dacă considerați că aceasta este calea cea mai bună și dacă nu ar trebui mai degrabă să așteptăm uh, pentru ca toate acele valori importante pentru noi în UE să se rezolve mai întâi acolo sau uh, să acceptăm Bosnia-Herzegovina în UE cu toate problemele sale și după aceea să le rezolvăm. Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc domnule președinte, domnule Insco. Cred că mă înțelegeți pentru că voi vorbi limba mea maternă pentru a adresa întrebările pe care le am în slovenă. Ați dat dovadă de foarte multă răbdare. Ați avut o atitudine constructivă de-a lungul anilor pe care i-ați petrecut în Bosnia-Herzegovina și vă mulțumim pentru aceasta, mai ales pentru că v-ați uh, expus în uh, situații care transmit uh, un mesaj simbolic în uh, Bosnia-Herzegovina. Și această parte simbolică este întotdeauna partea cea mai delicată atunci când e vorba de discursurile politice. Mă gândesc aici la comemorările din Republica Sârska, mă gândesc la evenimentele de la Srebrenica și așa mai departe. Aceste discursuri simbolice ne reamintesc, pe de altă parte, faptul că relațiile interetnice sunt cruciale și ele rămân pe tapet în continuare. Așa că aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, în calitate de înalt reprezentant al ONU, considerați că interesul pentru Bosnia-Herzegovina și pentru Balcanii Occidentali în general, care se află acum într-o situație critică, credeți că acest interes este suficient la ora actuală sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc Doamna Safco, mulțumesc uh, domnule înalt reprezentant, uh, foarte succint, pentru că domnul Radoș uh, și doamna Suița au pus deja această întrebare. E vorba de legea electorală și implementarea deciziilor Curții Constituționale. Vreau să vă reamintesc că reforma apărării în 2003 a fost um, implementată tocmai pentru că reprezentantul croat a fost ales în mod uh, legitim și a fost uh, uh, în stare să implementeze această reformă atât de necesară, ceea ce a creat un ministru apărării și un serviciu de informații Uh, la nivel național. În 2007, un guvern uh, croat federal a fost uh, format tocmai în urma deciziei dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă nu se schimbă legea electorală și dacă în 2018 nu vom ajunge la o situație de-a dreptul explozivă în Bosnia-Herzegovina, Uh, și dacă nu e nevoie de decizii suplimentare pentru a rezolva această problemă, pentru că e nevoie de un echilibru dacă ne dorim ca Bosnia-Herzegovina să fie stabilă și avem nevoie de aleși uh, și reprezentanți legitimi la nivelul guvernamental și toți uh, factorii de decizie trebuie să se implice pentru a ajunge la un compromis. Domnul Galer. Mulțumesc. În Bosnia-Herzegovina avem deja un conflict care se anunță. E clar că după primul uh, referendum care n-a putut fi împiedicat de Curtea Constituțională și de guvern și dacă s-ar ajunge la al doilea referendum, același lucru s-ar întâmpla, n-ar putea să-l blocheze. Aș vrea să știu dacă puteți să fiți de acord cu un worst case scenario, dacă el dorește să-și organizeze al doilea referendum cu 99% confirmat, după aceea recunoscut ca de Rusia și după aceea se trimit trupe pentru uh, Um, recunoașterea acestui nou uh, stat și vin omuleții verzi imediat. Cum putem împiedica așa ceva? Avem trupe la un nivel uh, scăzut, la un nivel totuși uh, de jos, care, avem trupe care sunt disponibile însă. Dacă Sarajevo nu poate să împiedice să se întâmple așa cu referendumul, noi poate putem să facem ceva pentru a arăta credibilitate, de exemplu, să îmbunătățim uh, Uh, capacitățile trupele, să, trupelor, să încercăm să facem antrenamente. Aceasta ar fi un semnal în direcția lui Dodic de a nu organiza un al doilea referendum. Deci, dacă vrem să nu se întâmple și nu putem, atunci nu cred că se poate ca deodată să avem omuleți verzi în Europa. Putem să spunem că suntem conștienți de amenințarea care ne paște, avem preventiv mijloace pentru a îmbunătăți capacitățile trupelor, de exemplu, pentru a testa capabilitatea lor să schimbăm ceea ce se întâmplă acum? Mulțumesc! Vielen Dank, Michael Gala. Mulțumesc, Michael Galler. Domnule Insco, aveți puține minute acum pentru a răspunde la întrebările care vi s-au pus. Afară așteaptă colegii din celelalte două comisii cu care avem o reuniune comună, deci vă rog frumos să țineți cont de acest lucru. Edward, for your question and for your flowers also. Mulțumesc uh, pentru întrebări, Eduard, și pentru complimente. Într-adevăr, um, aceste date au fost uh, confirmate de Infostat. Există diferențe între Federație și Republica Sârsta, însă uh, rezultatele de la Infostat sunt cele uh, care contează. Domnule Pițula, Câteodată, din lipsă de timp, trebuie să simplificăm. Eu mi-aș dori mai mult Bruxelles și mai puțin Dayton. Uh, Însă uh, ce vine de la Bruxelles trebuie să fie foarte clar. Nu putem uh, crea lacune în Bosnia-Herzegovina. Trebuie să ne pronunțăm uh, categoric. Și dintre toate prioritățile, aș spune, după atâția ani în Bosnia-Herzegovina, în primul rând e nevoie de stat de drept de ce avem acum în România o mie de persoane la închisori? Pentru că procurorul public funcționează, deci avem nevoie de același lucru și în Bosnia-Herzegovina. Nu-i vorba aici doar de economie, ci și de statul de drept. Domnule Radoș, deciziile Curții Constituționale sunt în sfârșit obligatorie. Avem 29 de decizii uh, care sunt implementate, deci trebuie să vedem legătura dintre ele și fiecare decizie a Curții Constituționale care nu este implementată uh, e păcat. Pentru că aceste sentințe nu sunt uh, a la cart, trebuie implementate, sunt obligatorii și această responsabilitate este pentru toată lumea Doamna Suița uh, și alți deputați au întrebat în legătură cu legea electorală și cauza Iurici. E clar că legea electorală trebuie schimbată. Trebuie schimbată din punct de vedere politic. Există nevoi politice în acest sens, dar trebuie să se facă o schimbare și din punct de vedere uh, tehnic De exemplu, um, nu avem uh, în ziua alegerilor, nu avem cabine de votare, așa cum se întâmplă în uh, Estonia. Deci trebuie să facem acest lucru. Deci trebuie să susținem această schimbare. Sunt, uh, ca să zicem așa, trei frați, unul este mai mic și cred că tocmai în virtutea faptului că este mai mic trebuie să-i acordăm o atenție deosebită. Toată lumea, bineînțeles, trebuie să aibă aceleași drepturi Uh, dar aceste drepturi nu trebuie să rămână doar pe hârtie. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Domnule Freund, da, un rol puternic din partea UE, sunt absolut de acord, statul de drept încă o dată și trebuie să facă mai multe, dar Bosnia-Herzegovina este pe drumul cel bun. Trebuie doar uh, să ne dăm seama că există aici uh, uh o nevoie de a reacționa urgent. Nu e vorba aici doar de un proces uh, birocratic și administrativ. Acesta a funcționat uh, în țările baltice, însă aici nu este suficient. E nevoie și de voință politică și de urgență politică pentru acest proces. M-ați întrebat dacă ar trebui să acceptăm Bosnia-Herzegovina cu toate problemele sale. Eu aș spune da, în calitate de țară candidat, nu de membru de plin pentru că în calitate de țară candidată ai deja obligații față de UE și trebuie să obții rezultate mai, mai rapid. Deci există un proces de tranziție, e vorba de achiul comunitar, este foarte important pentru Bosnia-Herzegovina și aderarea va veni mai devreme sau mai târziu, nu pot să mă pronunț, dar procesul de tranziție este absolut esențial. Domnul Weigel Uh, îmi pare rău într-adevăr, dar uh, simbolurile în Bosnia-Herzegovina sunt utilizate în mod abuziv atunci când se fac uh, comemorările pentru evenimente de acum sute de ani. E adevărat că e nevoie de o comemorare culturală și aici putem învăța foarte multe uh, de la uh, nemți, uh, de exemplu dacă mergem uh, la Berlin, Germania însă acum se uită foarte mult spre viitor, deși are multe monumente care reamintesc uh, trecutul. Trebuie să facem această schimbare și în Bosnia-Herzegovina. Iar uh, tinerii ar fi foarte recunoscători dacă am face acest lucru și să lăsăm uh, trecutul pe seama istoriei uh, a academicienilor și politicienii să se ocupe mai mult de viitor, pentru că altfel vom avea o țară goală. Sunt foarte mulți care pleacă de acolo. Uh, ministrul prezent aici în fața dumneavoastră spunea că 70% din tineri într-adevăr vor să plece în afară. Doamna Savco, v-am răspuns deja despre legea electorală și dacă ești creștin, trebuie să fii și generos. Anul acesta cred că trebuie să fie utilizat pentru a face aceste schimbări, pentru că anul viitor va fi unul electoral, deci ar trebui să profităm de anul 2017 de asemenea, s-ar putea combina alegerile municipale și cele statale, pentru că de fiecare dată avem uh, o perioadă preelectorală, uh, formarea guvernului post-electorate și am avut trei alegeri în patru ani. Deci, uh, important să ținem cont și de acest aspect, pentru că niciodată nu avem timp, practic, să muncim liniștiți domnul Galer, care este situația cea mai proastă cu putință, nu vreau să speculez aici, dacă Republica Sârsca ar dori să se separe, e clar că am ajunge la un conflict, dar nici nu vreau să mă gândesc la asta. Aș vrea doar să vă fac un apel. De câte ori aveți uh, ocazia, vă rog să utilizați uh, uh votul dumneavoastră pentru a extinde mandatul EUFOR, care a intervenit foarte bine acolo. Este o asigurare practic care nu ne costă prea mult. Nu știu dacă toate statele sunt de acord cu asta, dar eu susțin pe deplin EUFOR și aceasta are și o valoare uh, simbolică. De la 60.000 acum am trecut doar la 600 de persoane și uh, este și o intervenție politică foarte importantă. Uh, și oamenii de la fața locului sunt mulțumiți să aibă prezența euforului, aceasta îi asigură și îi liniștește că nu vor avea alte conflicte. În ceea ce privește pragul, uh, cred că este între 60 și 80% pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Insco, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru că ați răspuns la toate întrebările noastre. Vă urăm și dumneavoastră și echipei dumneavoastră succes la Sarajevo. Încheiem aici uh, ședința comisiei noastre, AFET. Următoarea va avea loc pe 2 mai dimineața și după masă și pe 3 mai dimineața de la 9 la 12 jumate.